Bien, chers collègues. Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc. chers collègues, je vous propose d'ouvrir. Dragi colegi, vă propun să începem întâlnirea pentru că după aceea le cerem interpreților o să rămână peste program. În ce privește ordinea de zi, ați fost deja informați uh, prin e-mail, dragi colegi, de următorul lucru. La cererea coordonatorilor am uh, adresat o întrebare președintelui Parlamentului European ca să știm dacă în urma uh, întâlnirii Consiliului despre cadrul financiar multianual putem să includem în sfârșit în textele noastre cifre. Pentru că am ajuns în această situație paradoxală în care toate comisiile pentru aviz au votat cifre și noi suntem singurii care nu putem să o facem, deși aceste cifre sunt acum cunoscute. Președintele Parlamentului ne-a răspuns rugându-ne să ne amânăm votul, deoarece în această săptămână are loc un uh, dialog tripartit, o întâlnire tripartită la cel cel mai înalt nivel, nu știu ce înseamnă acest lucru, unde se va face uh, ca să spun așa, legătura uh, și se va dezbate această legătură între cifrele din cadrul financiar multianual și temeiul juridic. Și atunci, la cererea președintelui, trebuie să ne amânăm votul până la reuniunea de pe 20 mai de la Strasburg. Din fericire, am reușit să obținem prima mm, uh, o întâlnire la orele 19 dar acest lucru nu ne împiedică să avem uh, un schimb de vedere despre uh, starea în care se află acest raport și să discutăm ales despre propunerile de amendament de compromis. În ce privește proiectul de aviz al domnului Deci, nu vrem, nu avem nevoie să examinăm amendamentele de compromis pentru că acest punct a fost retras de pe ordinea de zi. Prin urmare, schimbul de vedere în ce privește negocierea Fondului Social European la cererea doamnei raportor va fi discutat imediat după voturi, deci la punctul 6, dacă nu sunt obiecții, ordinea de zi astfel modificată poate să fie adoptată. La capitolul comunicare ale președinte. Am acum un mic ritual. Punctul 1. Limbile care nu sunt folosite în interpretare, cu excepția trialogului uh, pe 25 aprilie, s-a cerut interpretarea pentru limbile franceză și engleză pentru doi deputați și cei doi deputați, domnul Ceaba Ori și domnul Patrick Leiaric dar n-au participat la această reuniune, nu au informat secretariatul în prealabil. Ca atare, de aici înainte, a acest uh, trialog se va desfășura doar în engleză. Punctul 2. Această reuniune este transmisă în direct pe internet. Punctul 3. Trebuie să examinăm amendamentele în ce privește propunerea de întrebare cu um, solicitare de răspuns oral, în ce privește pachetul pentru investițiile sociale. Așa cum știți, această inițiativă a Comisiei se înscrie într-o strategie de ansamblu și în contextul utilizării Fondului Social European pentru a finanța <clears throat> acest pachet de investiții sociale. S-au depus 145 de amendamente, 9 amendamente au fost depuse pentru întrebarea cu solicitare de răspuns oral, și trebuie să o da, adoptăm astăzi ca să putem să o trimitem la timp. <clears throat> În ce privește deci cele 145 de amendamente, Deci, privitor la întrebare, Aici au fost depuse 9 amendamente. Euh, il y a un amendement 1 M. Camnor. Amendamentul 1 al domnului Camnor care propune ca miza crizei să fie menționată ca fiind doar cea din zona euro, deci eu nu sunt de acord, pentru că criza este mult mai larg. Apoi amendamentul domnului de Bacher, a cărui scop este să modifice să modificăm, cum spuneam, formularea pentru a spune că această strategie ar trebui să fie inclusă în <clears throat> cadrul financiar multianual. Noi spuneam în text enshrine în engleză și dumnealui propune take into account. Vă fac o propunere de compromis și să spunem în engleză to translate sau to have as a key part. Deci ceva de acest gen, să fie un element cheie. Sperăm că o să fiți de acord cu mine. Apoi, amendamentul doamnei Lambert, care insistă asupra relației dintre aceste propuneri și recomandările în domeniul bugetar, cred că pot să fiu de acord cu acest amendament. Apoi, un amendament al domnului Debacher care propune să se renunțe la trimiterea făcută la Parlament atunci când acesta cere statelor membre să susțină pachetul investiției sociale, deci eu nu sunt de acord cu acest amendament pentru că doresc să se facă trimitere la Parlament în text. Apoi doamna Lambert propune să se adauge o trimitere la întrebarea numărul 2 la rolul societății civile și al partenerilor sociali, un amendament care poate fi acceptat. Apoi un amendament al domnului Capnoch care propune să renunțăm la cea de-a treia întrebare da, mi s-a părut că majoritatea dorea menținerea acestei, uh, cele a treia întrebare în text. Și apoi domnul de Bacher propune să începem întrebarea 3 cu When does the commission, când are comisia Deci, domnul de Bacher dorește să se spună Uh, are de gând comisia să pună la punct o foaie de parcurs elaborată, în loc să spunem când uh, are de gând comisia. Inițial am vrut să accept acest amendament într-un spirit de deschidere, dar uh, mi-am adus aminte că Parlamentul deja a votat uh, în acest sens și atunci nu putem să ne afirmăm ceva care se opune unei poziții a Parlamentului. Apoi, un alt amendament în ce privește guvernanța, pe care aș putea să-l accept și, în sfârșit, ultimul amendament, amendamentul numărul 9, a fost retras. În ce privește propunerea de rezoluție în sine, Deci, amendamentele la propunerea de rezoluție Deschid acum dezbaterea. Mulțumesc anticipat autorilor amendamentelor. O serie dintre acestea se bucură de sprijinul meu. Totuși, vă propun să discutăm împreună despre amendamentele de compromis pe care pot să vi le propun, dar vreau să aud argumentele autorilor amendamentelor. Pentru că avem timp până pe data de 30 mai ca să adoptăm acest proiect de rezoluție. Iată cam ce doream să vă spun pe scurt. Domnul Oria apoi domnul Sercas au cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu am mare lucru de spus. Nu am trimis amendamente la întrebarea de solicitare de răspuns oral, doar pentru propunerea de rezoluție. În mare suntem de acord cu cele spuse de dumneavoastră. Am fi vrut să facem câteva amendamente de natură lingvistică și redacțională, dar pe ansamblu susținem proiectul dumneavoastră. Mulțumesc. Alejandro Serca are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele grupului socialist, credem că este un dosar uh, important, un pachet uh, care ar trebui să ne permite, să ne atingem obiectivele de dezvoltare economică și de politică socială a Uniunii Europene și în ce privește întrebarea cu solicitare de răspuns uh, oral, suntem de acord cu poziția președintei. În ceea ce privește rezoluția, am depus câteva amendamente pentru că ne dorim ca înaintea Consiliului din, uh, înaintea summitului din luna iunie să putem să ne afirmăm poziția în ce privește uh, instrumentele de politică socială și guvernanța. Vrem să să confirmăm că ne dorim ca acest pachet de investiții sociale să fie recunoscut, ne dorim să se recunoască și prevederile um, Convenției um, Organizației Internaționale a Muncii și să ținem cont și de impactul uh, crizei din sectorul imobiliar. Amendamentele dumneavoastră de compromis ne mulțumesc, însă am vrea să știm care vor fi propunerile concrete ale comisiei. Trebuie să se înțeleagă că protecția socială, care este o politică tradițională în Europa, asigurarea unui nivel de trai decent, vor fi în continuare menținute. E foarte important să evidențiem acest lucru uh, în prezent când avem nevoie de investiții ca să stabilizăm economia. Nu trebuie să uităm protecția socială. Vorbim aici despre ființe umane care au nevoie de protecție. Pot să fie în vârstă, bolnavi, infirmi. Toată lumea are nevoie de protecție. Deci avem nevoie de aceste sisteme de protecție sociale. Ele nu ar trebui să fie văzute doar prin prisma economistului da, avem nevoie de stabilitate economică, acest lucru a fost subliniat în mai multe uh, rânduri și, ca să spun așa, și criza ne-a făcut să înțelegem foarte bine acest lucru. Dar undeva Comisia ar trebui să sublinieze faptul că protecția socială nu trebuie dată uitării, pentru că nu toată lumea poate să aibă acces la piața muncii. Mulțumesc, Thank you, Chair. Uh, very briefly. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt. Am menționat deja această chestiune în schimbul de vederi. Consider că este un uh, dosar echilibrat, atât în ceea ce privește propunerea de rezoluție, cât și în întrebarea cu societatea de răspuns oral. Prin amendamentele mele, eu am încercat să lămuresc o serie de chestiuni pe care le, între... pe care le adresăm comisiei. De exemplu, sugestia de a, face, de a pune acolo translate. Mi se pare un compromis bun. Alte amendamente pe care le-am înaintat, de exemplu în ceea ce privește propunerea de rezoluție, spunem acolo, cred că nu vreau să modific în mod esențial uh, dosarul dumneavoastră, dar am vrut să lămuresc niște lucruri. Important pentru grupul nostru era să se pună uh, accent pe organizarea sistemului nostru de sistemul nostru social prin folosirea nu doar de împrumuturi sau de granturi, dar și prin măsuri de stimulare a persoanelor să își găsească locuri de muncă, pentru că cred că, până la urmă, locurile de muncă reprezintă cea mai bună soluție împotriva sărăciei. De asemenea, m-am mai uh, gândit și la durabilitatea cheltuielilor sociale și de la utilizarea unor instrumente financiare noi, astfel încât aceste um, resurse să-i motiveze pe oameni, să-i ridice din uh, situația dificilă și cam în sensul acesta s-au îndreptat amendamentele mele și sper ca unele dintre ele să poată fi acceptate în cadrul discuțiilor noastre. Mulțumesc! Dau acum uh, cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Oltwist. Toujours Jean-Claude Trichet. Ehm, e encore une demande d'intervention. Non. Dar văd că mai este o solicitare de intervenție. Tout, mais euh, je finis ma remarque que j'avais commencé vis-à-vis -vis de la Commission. C'est que le, le, le titre, franchement, je comprends. În titlu, nu prea înțeleg foarte bine. Această comunicare a fost intitulată într-un mod destul de ciudat. Bun, am înțeles că e vorba de un pachet, sunt mai multe uh, componente ale acestui pachet uh, social. Da, nu știu dacă vorbim exact despre pactul social, pactul fiscal de investiții sau dacă este menționat aici și FSE-ul. Dar cred că până la urmă titlul nu prea ne ajută să înțelegem uh, obiectivul final al textului. Doamna Benara Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum am spus în cadrul primului nostru schimb de vederi, uh, sprijin acest raport, mi se pare foarte important, iar prin amendamentele pe care am vrut eu să le fac, am încercat să integrez drepturile sociale ale imigranților, mi s-a părut important acest lucru și, de asemenea, importanța ca mobilitatea în cadrul Uniunii Europene să existe, ca persoanele să dorească să se miște în cadrul Uniunii, de asemenea, Securitatea socială a fost uh, vizată de amendamentele mele. Și apoi am mai vrut să mai fac uh, o legătură între aceste drepturi uh, sociale, dar și aspectul, aspectele ecologice. Mulțumesc, asta vreau să spun. Mulțumim, domnule Oltuis, din partea Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor europarlamentarilor care s-au exprimat. Referitor la comentariul dumneavoastră mm, cu privire la acest pachet care este unul destul de larg, care include mai multe docu- documente, inclusiv comunicarea Comisiei uh, pentru investițiile în um, programe pentru copii, e bine, noi am încercat să venim cu un pachet cuprinzător, adică să facem ca dimensiunea socială să nu se traducă doar într-un uh, document care să se refere la statul bunăstării și la investițiile sociale ca atare. Vreau să privim aceste investiții sociale într-un uh, context mai larg, de aceea am um, uh, adăugat și niște orientări cu privire la Fondul Social European. Comisia de asemenea a fost inspirată de uh, activitatea Parlamentului European cu privire la pactul privind investițiile sociale și cred că puteți să regăsiți aici o serie dintre amendamentele pe care le-ați adus, uh, locuri de muncă în special pentru tineri, um, un echilibru în uh, cadrul vieții profesionale, mai multe aspecte pe care le-am preluat în uh, comunicare și în celelalte documente din pachet. Vedem așadar că în contextul uh, provocărilor sociale și celor uh, de mediu, celor ecologice, noi ne-am uh, gândit că e nevoie de un pachet cuprinzător și de aceea am venit cu acest format al pachetului. Mulțumim! Mulțumesc și celor care au intervenit cu comentarii pe marginea amendamentelor. Îi mulțumesc domnului Ori pentru sprijin, domnului uh, Serca îi mulțumesc și domnului pentru amendamente. O să fim atenți la ce compromisuri vom găsi. De asemenea, domnului De Becker pot să-i spun că avem uh, deja un obicei de a lucra împreună și sunt sigură că vom găsi la niște um, compromisuri și cât despre intervenția doamnei Benaratu, uh, cred că și contribuțiile dumneavoastră au fost pertinente și mulțumesc că a menționat uh, coordonarea între regimul investițiilor sociale și statutul uh, imigranților, care într-adevăr nu se regăseau în raportul inițial, dar care ar trebui să fie incluse și voi reveni cu o propunere de includere a acestui aspect sperând că voi găsi sprijin în rândul dumneavoastră, un sprijin cât se poate de larg. Sper de asemenea că acest sprijin uh, se va referi la toate aspectele pe care le-am discutat. Vom uh, discuta, vom vota pe 30 și va ajunge în plenară în iunie. Uh, le point 4 a été uh, supprimé. Punctul 4 a fost eliminat pe ordinea de zi, așa că trecem la votare. În, în primul rând vom vota textul um, referitor la întrebarea cu solicitare de răspuns oral. Comunicarea Comisiei uh, cu titlul în engleză Towards Social Investment for Growth and Cohesion, including implementing the European Social Fund. Iată, este vorba de una dintre componentele acestui pachet privind investițiile sociale, despre care tocmai am discutat, de altfel. Reamintesc colegilor că, în ceea ce privește amendamentul 2, domnul De Bacăr a acceptat un amendament oral care duce la înlocuirea um, acelei sintagme take into account cu translate. Referitor la partea introductivă, amendamentul 1 la domnului Cabrno. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. amendamentul de modificare cu amendamentul oral pe care tocmai l-am menționat. Pentru. Sergas, cum să nu ești uh, pentru? Cu amendamentul oral trebuie să fii pentru. Nu se poate. L-am modificat. Pentru, așadar. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Prima întrebare, amendamentul 3 al uh, Jean Lambert. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Întrebarea 2, amendamentul 4 al lui Philip de Becker. Pentru împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 5 al lui Jean Lambert. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 al lui Milan Cabrnoch pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 8 al lui Jean Lambert pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 7 al lui Philip de Bacher raportora este împotrivă. Pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul nu a fost retras. Acum votăm întregul text, uh, votăm electronic. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 35 de voturi 35 uh, de voturi exprimate, 34 uh, pentru 1 împotrivă, 0 abțineri. Se adoptă. Acum, votăm uh, proiectul de aviz al colegului Tamaș Deutsch. Este vorba de un aviz adresat Comisiei ENVI care privește inovarea pentru o creștere durabilă, o bioeconomie pentru Europa. Avem uh, trei amendamente de compromis. Dorește cineva să, intru, să intervine? Da, domnul uh, Ori. Mulțumesc. Cred că apare o mică capcane, capcană în lista PPE-ului. La numărul 12, în loc de minus, apare plus. E un fel de greșeală acolo. Acesta este un mesaj pe care vreau să-l trimit uh, serviciilor PP-ului. Mulțumim că ne-ați uh, spus acest lucru. Suntem încântați să-i ajutăm pe cei de la PPE. Acum votăm primul amendament, numărul 6 al lui Sarie Saia. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul 1, amendamentul 7 al lui Antigonii Papadopoulou, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul 1, uh, amendamentul 8 uh, înaintat de Antigoni Papandopoulos și Alejandro Sercas, care trebuia să fie votat în două părți, dar a doua parte a fost retrasă. Votăm așadar prima parte, care spune acolo points out that anticipation și ajunge până la opportunities in Europe. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2, amendamentul 10 al lui Sarie Saia pentru împotriva abțineri se adoptă. După alineatul 2, amendamentul 11, Antigoni Papadopoulou, amendament oral, nu sunt uh, poziții împotriva amendamentului oral, uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. După alineatul 2, amendamentul 12, Antigoni Papadopoulou, um, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13, uh, Beniu pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14, Sarie Saia, apare un amendament oral. Se opune cineva la acest amendament oral, așadar îl modificăm, uh, îl Votăm așa cum a fost modificat. Pentru împotriva abțineri se adoptă. La alineatul 4 apare un amendament de compromis A. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9, Antigonii Papadopoulou, putem să votăm prima parte din uh, acest amendament. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul 4, amendamentul 16, pentru împotriva abțineri se adoptă, alineatul 5 și amendamentul 17, Sarie Saia, cu amendament oral, nu se opune nimeni, pentru împotrivă abțineri se adoptă. După amendamentul 5, amendamentul 18, aceleași uh, autor, pentru împotrivă, cine pentru? Împotrivă, abțineri, o să verificăm. A votat toată lumea? N-am înțeles. Votăm prima sau a doua parte? Încă o dată. Votăm prima parte sau a doua parte? Asta vreau să știu. S-a închis votul. E vorba de prima parte. 21 pentru, 20 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Amendamentul 6 înaintea de trei uh, grupuri, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. După amendamentul 6, amendamentul 21, Antigoni Papadopoulou, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 24, Sarie Saia, pentru împotrivă, abțineri, verificăm. 24, se verifică. Le vot est ouvert. S-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. 27 pentru, 14 împotrivă. Se adoptă, dar cred că unele mâini nu s-au uh, ridicat uh, în prima dată. Apoi, compromisul 7 înainte de două grupuri, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul um, 25, Sarie Saia, pentru împotriva abțineri se adoptă.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 nous en avons fini avec notre séance de vote qui était aujourd'hui très courte et nous en venons Iată, am încheiat uh, sesiunea de votare, a fost una mai scurtă și ajungem la punctul 10, unde îi dau cuvântul uh, doamnei raportor Moran Chartier, care ne va spune care este situația cu negocierea cu Consiliul în cadrul trialogurilor 14 și 16 în ceea ce privește Fondul Social European. La președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, cred că acest punct va avea nevoie de toată atenția dumneavoastră, fiindcă ieri seara a avut loc cel de a 16-a dialog tripartit privind Fondul Social European și am abordat un punct foarte precis o să aștept până se face liniște, spune doamna Castex. Nous abordions hier soir un point ex... Deci, spuneam, uh, vorbeam aseară despre un punct foarte precis, președinta intervine. Dragi colegi, sunt insuportabile aceste discuții. Ceea ce se întâmplă în trialog se întâmplă cu ușile închise și aici venim să discutăm public. Este vorba pur și simplu despre viitorul Fondului Social European. Deci vă rog, dacă nu vă interesează subiectul, să părăsiți sala și să permiteți doamnei raportor să își continue intervenția. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, Reiau. Ieri seara a avut loc cel de-al 16-a uh, dialog tripartit privind Fondul Social European, acesta fiind axat pe inițiativa pentru ocupare uh, în rândul tinerilor și uh, relația cu garanția pentru tineret. Cred că primul punct pe care trebuie să ne concentrăm este să știm că inițiativa pentru ocuparea tinerilor este pentru Comisie o parte sau o subparte integrantă din garanția pentru tineret, dar, de fapt, după foarte multe discuții, ne-am dat seama că, în ceea ce privește Consiliul, doamnă președinte, viziunea nu este aceeași în ceea ce privește articularea între garanția pentru tineret și inițiativa pentru ocupare în rândul tinerilor. Prin urmare, iată o primă problemă, una de concept cu privire la garanția pentru tineri în relație cu inițiativa pentru ocuparea tinerilor. Și o să vă spun pur și simplu că uh, acest lucru nu face decât să susțină ceea ce am crezut întotdeauna, că inițiativa pentru ocuparea tinerilor nu este decât o decizie politică cu o prezentare politică și ea reprezintă Uh, obiectivul politic de fond al Fondului Social European, fiindcă acest fond are ca prim obiectiv integrarea tinerilor fără calificare în câmpul muncii și a tinerilor cu diplome în câmpul muncii. Prin urmare, această concept, acest concept nu este clarificat astăzi. Și ieri seara am solicitat Consiliului să ne spună care este pentru ei diferența dintre obiectivele politice, publice sau de acțiune între garanția pentru tineret și inițiativa pentru ocuparea în rândul tinerilor. Întrebarea noastră, care părea un, una de bun simț pentru o clarificare de natură politică, nu a primit niciun răspuns fiindcă Consiliul ne-a răspuns că ei nu sunt acolo pentru a răspunde la această întrebare. Prin urmare, această uh, incertitudine rămâne deschisă, deși mi se pare foarte importantă, dar iată, suspansul se menține. Al doilea punct cu privire la care am discutat se referă la public și la um, categoriile de vârstă. Știți că în Parlament votul nostru a fost foarte clar pentru că ne-am dorit ca această decizie politică privind o inițiativă pentru ocuparea tinerilor să nu se ocupe doar de tinerii necalificați, adică publicul obișnuit de 15-24 de ani, dar și de tinerii uh, cu diplome care își continuă studiile, dar care nu au loc de muncă. Și vedem uh, în țări precum Spania, Alejandro, cum acești tineri cu diplomă, dar șomeri, au și ei nevoie de o garanție, de o inițiativă chiar pentru ocupare. Prin urmare, haideți să ne gândim bine trecerea de la categoria de vârstă 15-24 la una 15-30, deci cu tineri uh, absolvenți, uh, șomeri, înmulțit cu numărul de beneficiari, iată, aceasta ar fi dovada pentru mine că există o adevărată politică de inițiativă pentru ocuparea tinerilor, care să acopere perioada de integrare în câmpul muncii până la 30 de ani. Aceasta este dovada că votul nostru chiar are un sens politic și, oricum, uh, Părerea mea este că cele șase miliarde, care de fapt nu sunt șase, ci trei din Fondul Social European plus trei altele, nu acoperă decât o parte infimă din uh, nevoia existentă. De aceea cred că și din acest punct de vedere ne așteaptă o luptă serioasă. Și al treilea lucru, poate, doamnă președinte, acesta se referă la concentrarea tematică. Va integra oare aceasta inițiativa pentru ocuparea tinerilor sau nu? Et là encore, euh, nous ne sommes pas tous. Euh, Și nici aici nu ne regăsim pe aceeași lungime de undă. De fapt, vă uh, reamintiți că Vis-a-vis -vis de concentrarea tematică, propun, Comisia propune, propune cer scuze, să ne concentrăm pe patru axe importante în ceea ce privește politicile uh, desfășurate de statele membre, noi am vrut să extindem la șase uh, această cifră. Poate că o valoare medie propusă ar fi că această decizie politică de inițiativă pentru ocuparea tinerilor să se poată adăuga la concentrarea uh, de patru teme prioritare sau să facă parte integrantă din cele șase pe care le solicităm noi. Cred că aceasta ar fi o cale de negociere. Iată, domnule președinte, cam așa foarte pe scurt, acestea sunt uh, problemele cu care ne-am confruntat ieri seară. Dar, dacă îmi permiteți un comentariu personal vis-a-vis -vis de, dialogul, uh, de trialogul de ieri seară, uh, Uh, ne-am dat seama că această inițiativă pentru ocuparea tinerilor a fost o decizie afișată foarte rapid, dar astăzi problemele de fond nu au încă un răspuns. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Yo no sé, señora presidenta, si no sería también nu știu, doamnă președinte, dacă n-ar fi o idee bună să vedem și ce are de spus Comisia, cel puțin vis-a-vis -vis de punctul 1, unde sunt necesare niște clarificări. Este o inițiativă a Comisiei și poate de aceea ar fi o idee bună. Să vorbesc eu sau să lăsăm mai întâi Comisia? Interpreto că la Comisie nu ne nos va aclara aclarar nada. Înțeleg că uh, liniștea aceasta înseamnă că Comisia nu vrea să clarifice nimic, dar eu aș fi vrut niște clarificări. Da, în fine, așa să rămână. În toată această agitație și vacanță, uh, probabil lucrurile nu au fost foarte clare, dar aș vrea ca uh, Comisia să primească mesajul nostru vis-a-vis -vis de garanțiile pe care le-am vrut la început pentru ocuparea tinerilor. La urma urmei, noi nu am obținut-o, ci ea a fost lăsată la latitudinea statelor membre. Nu vrem doar o serie de promisiuni către cetățenii europeni, ci vrem mai mult de atât. Deocamdată, șefii de state și de guvern uh, au fost lăsați uh, cei responsabili și ei uh, se facă, se ocupă de probleme, dar nu, nu prea o fac de fapt. De aceea suntem într-o stare de confuzie. În trecut, șefii de guvern vorbeau despre iunie ca și termen, până când vor analiza uh, Problema cu atenție. Dar acum uh, vedem că ei nu mai trebuie să dea socoteală Parlamentului în acest sens și nu prea înțeleg cum vine asta. Este un lucru pe care nu putem să-l înțelegem decât ca un afront direct. Vreau să susțin și eu ce spunea uh, Elizabeth. Este într-adevăr o luptă dură și noi trebuie să ne asigurăm că uh, acesta va fi un program pentru tineri, pentru toți tinerii șomeri. Pentru că uh, cifrele tinerilor uh, șomeri uh, sunt foarte clare. Este o problemă pentru toți tinerii europeni. Asta este un lucru foarte clar. Și, după cum spuneam înainte, uh, aici ne luăm un angajament serios, nu e vorba doar de uh, vorbe în vânt. Vreau să mă asigur că europenii înțeleg că uh, luăm lucrurile în serios, că încercăm uh, într-adevăr să-i uh, reintroducem în piața muncii, nu doar ne uh, prefacem. Evident, în iunie Consiliul va trebui să analizeze problema tinerilor și a concentrării tematice și dacă extind domeniul de aplicare, incluzând și șomajul, va însemna că lucrările lor sunt consecvente. Dacă nu, va fi totul în zadar. Domnul Thomas Mann. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Și mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc uh, lui Elizabeth. A fost o mare plăcere să lucrez uh, cu comisia dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos pentru că um, avem nevoie de aceste eforturi. Trebuie să arătăm clar că nu o să ne lăsăm intimidați. Sunt de acord și cu ce spunea domnul Sercas. Avem nevoie de fapte. Da, trebuie să ne asigurăm că va avem un rezultat concret la sfârșitul zilei. Șomajul în rândul tinerilor e atât de mare în unele state membre încât oamenii au senzația că s-au născut în uh, vremurile greșite. Și este o gândire eronată. Nu putem accepta acest lucru. În unele locuri, țări funcționează. Eu vin dintr-o asemenea țară, dar noi colaborăm, partenerii sociali, cu autoritățile și așa mai departe și am avut cadrul potrivit. Toate acestea sunt importante. Acum, problema garanției pentru tineret. Trebuie să ne asigurăm că nu creăm un conflict putem spune că acestea sunt lucruri înspre care dorim să ne îndreptăm este uh, un aspect foarte important de luat în considerare. Pe de altă parte, nu putem spune că o să divizăm lucrurile. Avem un teren comun. Oamenii afectați sunt afectați cu toții și atunci trebuie să avem o abordare uh, holistică. Oamenii au, uh, sau tinerii au calificări foarte bune, bune, dar chiar și așa sunt afectați și este foarte important să spunem că avem aici o valoare europeană adăugată. Uh, știu că oamenii sunt critici în ceea ce privește fondul de globalizare. I-am fost chiar și eu unul dintre criticii acestuia, dar imediat am realizat și avantajele sale foarte importante. Iar împreună cu doamna președinte am văzut care este impactul Fondului European pentru Globalizare în unele state membre. Am văzut chiar noi că funcționează, este o dimensiune europeană clară, deci trebuie să o susținem. Și am o întrebare justificată față de comisie. Avem opinii divergente, dar trebuie ca de această dată Comisia să fie de partea noastră. Vrem să-mi transmitem un mesaj clar. Și, Elisabeth, am o întrebare pentru tine în ceea ce privește negocierile cu Consiliul. Cu Consiliul. Uh, ex- poți să spui că există un anumit stat, nu știu, statele nordice sau alte state care gândesc în sau Consiliul are o imagine uniformă și nu știm ce stat membru e pentru, ce stat membru e împotriva. Aș vrea să știu care e situația acolo. Uh, unii vor ca unele legi să se dea în spatele uh, ușilor închise, alții vor transparență, dar nevoia există, fiindcă fiecare va trebui să se întoarcă înapoi acasă și să uh, arată ce a realizat și ce a nu, nu a realizat și poți să faci asta doar dacă știi exact ce s-a întâmplat, ce vrea fiecare stat. De aceea aș vrea o clarificare în acest sens. Alexandru Serca, spune doamna președinte, a întrebat dacă dăm com, uh, cuvântul comisiei, dar comisia nu are ce să spună aici. Comisia a negociat în uh, dialogul tripartit, iar aici ni se prezintă discuțiile trialogului. Nu aducem discuțiile din trialog aici. Noi uh, notăm întrebările noastre și o să le dăm mai departe în următorul um, trialog. Acesta este spiritul în care lucrăm. Facem o prezentare a negocierilor care au avut loc în trialog. Asta ca să clarific, uh, clarific lucrurile. Cari, Mulțumesc, doamnă președinte. De mai mulți ani am tot spus că Europa trebuie să se ocupe de tineri și trebuie să facă o prioritate. Mm din uh, tineret. Ei sunt principalul, um, principala victima a crizei și cu cât criza avansează și devine mai dificilă, cu atât ei au mai multe dificultăți și uh, tot mai târziu în viața lor. De aceea, Comisia transmite un uh, semnal puternic, spune tinerilor că nu vor fi uitați. Este adevărat că aceste negocieri sunt mai mult decât importante vis-a-vis -vis de uh, Fondul Social European și da, uh, avem dreptate să extindem uh, uh, categoria de vârstă de la 15 la 30 de ani. Pentru că astăzi studiile durează din ce în ce mai mult și, din păcate, dificultățile încep atunci când ieșim de pe băncile școlii. Aș vrea să subliniez faptul că nu suntem la înălțimea mizei cu aceste 6 miliarde de euro. Trebuie să subliniem și acest lucru. Toată lumea spune că este o prioritate dar să o facem o prioritate atunci, pentru că tineretul este viitorul Europei. Și când mă uit la cifrele Organizației Internaționale a Muncii, ei spun că uh, se estimează că sunt necesare 21 de miliarde de uh, euro pentru a oferi o soluție celor 6,5 milioane de tineri necalificați, în timp ce costul inacțiunii se referă la 153 de miliarde de euro. Adică, noi spunem că cu 6 miliarde ne uh, certăm pe firimituri, îmi pare rău să spun, dar așa este. În timp ce realitatea este că dacă nu schimbăm acest plafon acum, va urma o catastrofă. Cred că unul din punctele fo- uh, forte ale negocierilor este să spunem că 6 miliarde nu sunt destui. 3 de la uh, FSE, 3 din altă parte. Acesta este obiectivul nostru, să forțăm uh, cifra și să vedem apoi cum vor aplica statele membre toate acestea, pentru că astăzi uh, există o problemă vis-a-vis -vis de obligația de a aplica. Mulțumesc! Uh, Foarte bine, vreau și eu să adresez mulțumire doamnei raportor, care este purtătoarea mandatului pe care ni l-ați încredințat pentru această negociere. Eu mă bucur de faptul că în această comisie am discutat despre cei care au 30 de ani, pentru că cred că noi suntem uh, avangardiști. E bine să ai dreptate înaintea tuturor celorlalți și să anticipezi ceea ce și alții vor înțelege mai târziu. Întotdeauna am crezut că tinerii sunt cei care au vârsta până la 4, 24 de ani. Și ieri Consiliul ne spune că tinerii pe care trebuie să-i ajutăm sunt cei în vârstă de 15 ani, dar noi tocmai asta ne dorim să-i ajutăm pe cei care acum, din cauza crizei, se află într-o situație foarte dificilă, deci cei cu vârsta cuprinsă între 24 și 30 de ani. În ce privește situația pe care a descris-o doamna, doamna raportor și care uh, a fost, uh, ca să spun așa, surpriza neplăcută din uh, discuția de ieri. Și anume că nu vor să aibă în uh, textul legislativ vreo trimitere la programul pentru tineret. Inițial uh, s-a dorit redactarea acestui mesaj politic, dar acum a dispărut această voință. Și s-a menționat următorul argument, că se dorește doar transpunerea concluziei Consiliului, concluziilor Consiliului din 7 și 8 februarie. Dacă citim concluziile respective, constatăm că o parte putea să fie direct hotărâtă de către Consiliu, acolo unde se află cifrele. Și la sfârșitul întregii proceduri, Parlamentul nu poate decât să spună da sau nu. Însă nu are uh, um, întâietate Consiliu în acele chestiuni unde avem rol de co-legislator. Și tocmai de aceea s-a ajuns la un blocaj. Consiliul spune, a fost hotărât de către Consiliul European și noi spunem, da, dar este un temei juridic în baza căruia noi suntem colegislatori, dar în calitate de colegislator avem și noi dreptul să ne pronunțăm. Acum Consiliul uh, va prezenta rezultatele acestui um, ultim trialog la întâlnirea aferentă a grupului de lucru de la Consiliu dar pentru Parlamentul European este un dosar uh, sensibil și foarte important, pentru că comisia noastră de foarte mult timp s-a mobilizat pentru această garanție tineret, care nu uh, trebuie să privească doar acele țări care pot să beneficieze de uh, fondul de garanție de 6 miliarde. În ce privește discuțiile cu Comisia Regii, Știți că există o legătură foarte strânsă cu, între garanția pentru tineri și politica de coeziune. Nu mai intru acum în amănunte, Deja, de pe 26 martie, am cerut să se organizeze o întâlnire tripartită la un alt nivel, dar se pare că e foarte dificilă programarea unei asemenea întâlniri. Și tocmai am aflat că doamna Hübner a acceptat ca acest punct să fie abordat la întâlnirea tripartită din această după amiază unde participă Comisia Regii și eu, împreună cu doamna Roza, doamna raportor, voi reprezenta această comisie, pentru că Parlamentul și-a validat deja poziția de două ori. Și doamna Hübner reamintește faptul că noi ne dorim ca Fondul Social European să reprezinte 25% din politica de coeziune și vrem ca această poziție să fie Uh, împământenită în legislație. Oricum, vă vom vorbi despre rezultatele acestei întâlniri tripartite din această după-amiază cu ocazia uh, întâlnirii comisiei noastre de uh, pe 20 mai. Punctul 7a În ce privește fondul de ajutorare a persoanelor cel mai defavorizate, am amânat votul, însă putem să avem o discuție în ce privește propunerile de amendament de compromis și dau cuvântul doamnei Costello. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum ați spus, votul a fost amânat până pe data de 20 mai ceea ce ne dă mai mult timp la dispoziție ca să discutăm despre amendamentele de compromis. Vreau să mă concentrez asupra trei chestiuni în această dimineață. În primul rând, participarea la program, bugetul și platforma de diseminare. În ce privește participarea la program și programul de ajutor pentru alimente, Știți că să discutăm mult dacă trebuie să fie o participare obligatorie sau voluntară. A fost uh, principalul subiect care ne-a preocupat uh, pe noi raportorii din umbră și pe mine însă. Inițial nu am depus amendamente în ce privește participarea facultativă, deoarece mi s-a părut că acest fond ar trebui să ajute persoanele cele mai defavorizate din toate statele membre, mai degrabă decât să vizeze statele membre ca atare. Am avut multe discuții cu membrii celorlalți grupuri, eh, celorlalte grupuri politice și unele dintre aceste grupuri considerau că ar fi mai bine să existe un sistem de participare facultativă. Ca atare, acum avem două amendamente separate în ce privește această chestiune. O parte dintre grupurile politice sunt de acord cu amendamentul care stipulează o participare voluntară, ceea ce înseamnă realocări din acest fond pentru acele țări care nu au uh, depus o cerere pentru a participa la acest fond. Grupul Socialiștilor și Democraților însă se menține pe poziție și atunci consideră că ar trebui să existe o, uh, un buget pentru toate statele membre care să fie destinat acestor persoane uh, uh, în situație de precaritate. Pentru că uneori, în timpul perioadei de șapte ani, se poate ajunge la o schimbare de guvern în unele state, o schimbare de strategie politică și atunci țările respective, dacă inițial nu au participat la program, ar avea ocazia să se răzgândească și să o facă. Mai există și alte amendamente. Mai ales amendamentul H. Noi credem că acest fond trebuie să fie unul deschis, statele membre pot să adere sau nu, dar trebuie să fie destinat persoanelor cu adevărat uh, uh, defavorizate. S-a vorbit despre faptul că 2,5 miliarde, 2,5 miliarde de euro nu reprezentau un buget suficient pentru acest fond și că dacă bugetul ar fi mai mare, ar exista o atracție mai mare pentru participarea la acest fond. Însă, la Comisia Bugete s-a ajuns la concluzia că ar trebui ca bugetul să fie de 3,5 miliarde de euro. În raportul adoptat la Comisia Empli s-a hotărât că trebuie să enunțăm această sumă în text, deci de 3,5 miliarde, deși unele grupuri uh, spun că ar trebui ca această cifră să rămână între paranteze, pentru că ar putea să facă obiectul unor negocieri ulterioare. Deci și aici vor exista două amendamente separate, dar poziția mea este că în raport trebuie să uh, cităm acest buget și să spunem că ne dorim să ajungem la acest nivel de finanțare. În sfârșit, în ce privește platforma de diseminare, există diferențe minore între pozițiile noastre în ce privește uh, felul în care ar trebui să funcționeze programul, felul în care ar trebui difuzată informația pe internet. Noi am hotărât că ar trebui să existe un portal sau măcar o pagină de internet unde să fie disponibilă această informație. În funcție de rezultatul votului, aș spune că dacă poziția socialiștilor și democraților este acceptată, atunci în tot documentul uh, s-ar șterge trimiterile la participarea statelor membre și viceversa, dacă se votează în favoarea participării facultative, atunci peste tot uh, se va vorbi despre participarea statelor membre în text. Iată cum stau lucrurile. Am muncit foarte mult pe marginea acestui raport. Am îmbunătățit în mare măsură ce propunea Comisia în documentul său inițial, cooperarea între mine și raportorii din umbră a fost excelentă. Am ajuns la multe amendamente de compromis de bună calitate și, practic, disensiunile acum se reduc la uh, cele două aspecte pe care le-am menționat și alte câteva aspecte minore. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, stimată colega. Înainte de a da cuvântul celor care doresc să intervină, ținând cont de miza pe plan juridic, aș vrea să dau mai întâi cuvântul reprezentantei comisiei, doamna Guienov. Mulțumesc! Vrem să reamintim poziția Comisiei care a pus la punct această propunere ca să sprijine pe acei cetățeni care se confruntă cu sărăcie extremă. Statisticile vorbesc de la sine. Avem cetățeni europeni și mulți copii care duc lipsă de tot aproape în statele membre. Vrem să subliniem faptul că orice sistem facultativ care ar implica o notificare din partea statului membru care dorește să adere ar duce la întârzieri și ar avea efecte negative în ce privește distribuirea ajutorului alimentar, de exemplu, în timpul campaniei de iarnă 2013-2014, pentru că s-ar putea ca ONG-urile să nu aibă timp uh, și mijloace suficiente ca să-și uh, uh, constituie stocurile. Mulțumesc, domnul Ori și apoi doamna Cornelisen. Mulțumesc. Mai întâi dați-mi voie să vă spun că nu eram deloc încântat de faptul că astăzi nu votăm raportul. Am acceptat această amânare, însă în ce privește versiunea 3 sau 4 de X, putem să tot continuăm discuția despre cifre, dar o să ne rămână tot timpul marjă de manevră. Respectăm însă pe deplin decizia președintelui Parlamentului. Privitor la participarea obligatorie sau facultativă, este o chestiune foarte complexă. Nu e suficient să spui că un stat membru dorește să participe și un altul nu. Nu. În loc de un program european de distribuire a ajutorului alimentar care funcționa foarte bine, Acum creăm un alt fond european și îl creăm pentru că am pus capăt unui program care exista și în plus cu un buget mai mic. Deci vor fi numărul beneficiarilor potențial va fi automat mai mic. Și din păcate, totul se va schimba. Acum vrem să rezolvăm o situație care s-a înrăutățit cu bani mai puțin și funcționarea va fi mult mai complexă. Mai există și o altă abordare, și anume să se folosească Fondul Social European. Dar atunci deciziile din cadrul Consiliului Uh, care sunt uh, uneori greu de, de obținut, vor duce la întârzieri și mai mari. Deci, în ce privește problema temeiului juridic și chestiunea notificării, cred că am putea găsi soluții înainte de data de 20 de mai, oricum, ne vom mai întâlni în cadrul PPE ca să discutăm despre toate posibilitățile. Noi nu punem sub semnul întrebării bunăvoința Doamne raportor, dar știm că în ce privește participarea facultativă sau obligatorie, situația este complexă. Acum, în ce privește difuzarea informațiilor? Da, creăm acest fond. Acum că avem și mai puțin bani la dispoziție, vrem să mai finanțăm și alte structuri, precum platforma de difuzare a informației. Cu alte cuvinte, avem noi cheltuieli, noi instrumente pe care vrem să le creăm, dar pe care trebuie să le finanțăm din aceleași uh, surse. Deci, uh, la final, banii disponibili pentru cei mai vulnerabili, cei mai săraci, vor fi împuținați. Eu cred că nu are sens să cheltuim pentru conferințe și deplasări. Care este obiectivul nostru? Suntem deschiși să se pentru a se ajunge la un compromis, astfel încât să se cheltuie cât mai puțin bani pentru partea operațională, astfel încât să rămână cât mai mulți pentru cei care au cu adevărat nevoie de acești bani. Iată obiectivul nostru. Noi ne dorim să se ajungă la un compromis. Și întregul Parlament trebuie să depună eforturi pentru a ajunge la un compromis înainte de a a um, antama discuțiile cu Consiliul. De mai multe ori eu am insistat asupra faptului că această nouă soluție, acest nou fond are un buget mai mic, va ajuta mai puțină lume. Deci situația este gravă și chiar ne întrebăm dacă va fi suficient. Trebuie să fim suficient de acest lucru. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și așa cum vă spuneam, în cadrul PPE o să ne mai întâlnim ca să încercăm să găsim Uh, toate soluțiile înainte de votul de pe 20 mai. Oricum, toate întâlnirile care au loc până în prezent s-au desfășurat în spirit de compromis. Mulțumesc. M-am înscris și eu uh, să iau cuvântul pe marginea acestui uh, dosar, pentru că voiam să lămuresc un lucru. Și anume, am impresia că uneori, în cadrul comisiei noastre și în alte comisii care au expertiză mai multă, poate, există o ambiguitate în ceea ce privește sursa banilor pentru acest fond. Și, până la urmă, concluzia a fost că banii care n-ar fi folosiți pentru fondul pentru persoanele cele mai defavorizate ar fi uh, puse la dispoziția Fondului Social European, ca și cum ar exista un principiu al vaselor comunicante între cele două fonduri. Eu înțeleg că unii dintre colegi spun, păi, stați un pic, dar fondul acesta pentru persoanele cele mai defavorizate nu este uh, o prioritate pentru noi, adevărata prioritate este Fondul Social European, dacă până la urmă există o bază opțională, s-ar putea să nu uh, Uh, mai dăm niciun ban pentru acest fond pentru persoanele cele mai defavorizate și să rămânem cu mai mulți pentru FSE. Dar concluziile Consiliului European spun clar că uh, în conformitate cu decizia cursii de Justiție, și anume temeiul pentru Fondul Social European, e bine, acesta reprezintă un fond care contribuie la găsirea de locuri de muncă, la crearea de locuri de muncă. Dacă noi considerăm că fondul, uh, că acest FAED poate să facă un, un, cumva un transfer cu FSO, noi am um, vom lăsa o portiță deschisă pentru anumite state membre care ar putea să reseze curs, și să spună fondul social european nu poate să uh, da, bani către Fed și atunci dacă noi spunem, dacă noi lăsăm uh, la discreția statelor membre să, să stabilească de unde să ia banii, e bine, ajungem într-o situație destul de complicată. Ne? Vreau să atrag atenția asupra acestui lucru. Dacă lăsăm baza aceasta opțională, voluntară, e bine, riscăm să eliminăm această uh, portiță de scăpare care să permite existența acestui FAED. Iată ce vroiam să menționez eu în cadrul discuției noastre. Doamna Cornelison și după aceea doamna Moran Chartier. Um, I think we need to find some... Cred că trebuie să găsim niște soluții pentru problema pe care ați menționat-o și să ne asigurăm că toți banii sunt folosiți în scopuri sociale. Bine că e vorba de FAD sau de FSE și că nimic nu se irosește sau nimic nu ajunge înapoi la bugetul uh, Uniunii. Cred că aceasta trebuie să fie o prioritate pentru noi. știu că aici apare și o neînțelegere și în cadrul ONG-urilor și în cadrul societății civile că n-ar fi vorba de bani noi, în sensul că uh, e o chestiune separată de celelalte cheltuieli din cadrul fondurilor uh, structurale, dar ne mai rămân câteva săptămâni la dispoziție să discutăm despre acest lucru. Am vorbit acest lucru cu raportorii din umbră, am vorbit și cu comisia pentru verzi, principiul de bază ar fi să ne asigurăm că cei care depind acum de programul alimentar al, al Uniunii nu rămân uh, să moară de foame după ce se termină pro, perioada de programare și, sau că se, va trebui să se descurce cu mult mai puține resurse decât până acum. Deci trebuie să ne asigurăm că alocarea se face clar către persoanele cele mai sărace și către statele cele mai sărace. Uh, și concluzia în acest sens ar trebui să fie că acest fond trebuie să fie voluntar, opțional, pentru că altfel uh, se vorbește despre o lipsă de solidaritate. În programul actual sunt 19 țări care au folosit uh, um, câteva milioane de europeani. E vorba de este, despre statele cele mai uh, sărace. Uh, dacă suma de 2,5 miliarde va trebui să se împartă la 27 de state, nu la 19, nu trebuie să fii un geniu matematic ca să-ți dai seama că cele care primesc acum vor primi mai puțin decât în prezent. Și, într-adevăr, chiar dacă se ajunge la 3,5 miliarde în cadrul negocierilor pentru cadrul financiar multianual, statele respective tot ar primi mai puțin dacă um, numărul participanților va crește la 27, mai ales dacă intră și state ca Regatul Unit sau uh, Germania. Acum, un exemplu, în uh, țările de jos, țara mea, guvernul ar fi perfect uh, capabil să se asigure că toți uh, um, cetățenii ar avea suficiente resurse alimentare dacă ar face alegerile bune din punct de vedere politic. Dar în alte state, cum ar fi Ungaria, eu știu, um, Grecia, Portugalia, um, aceste um, guverne nu au aceleași resurse și nu le-ar rămâne prea multe mm, soluții um, de um, um, de rezervă, dacă nu ar mai exista aceste rezerve. Și mă gândesc la situații uh, disperate uh, în care se află uh, anumiți cetățeni din Grecia, din România, din Ungaria și dacă am fi să amestecăm și pe cei din Regatul Unit sau din Germania, cred că n-am face um, dovadă de prea multă solidaritate. Poate o soluție ar fi să um, ne referim la acel amendament în ceea ce privește um, alocările, criteriile de alocare pentru fond, și anume că ar trebui să se țină cont și de dependența act, uh, actuală de fondul alimentar al Uniunii. În felul acesta, Comisia s-ar putea asigura că băncile alimentare din Ungaria, de exemplu, nu uh, primesc, uh, să zicem, jumătate din cât primesc în acest moment. E vorba de 14.000 de, 14 de beneficiari pe care i-au în acest moment deci trebuie să ne ancorăm cumva mai degrabă în realitatea din statele membre decât, pe, uh, decât în uh, cifrele Eurostat. De asemenea, Comisia spune că dacă apare această bază opțională, s-ar putea să se creeze întârzieri și tocmai de aceea am introdus un alineat despre măsuri de tranziție știu că este foarte greu din punct de vedere procedural, însă consider că acolo unde există o dorință, o voință politică, există și o modalitate de rezolvare și trebuie să găsim o modalitate de a ținti acest grup. Există 19 state în acest moment care sunt uh, dependente de program așa cum a fost el creat inițial și poate că trebuie să ne gândim foarte bine la modul în care am dorit să se organizeze solidaritatea și ca acest lucru să nu fie uh, împiedicat de o mică întârziere. Poate că propunerea trebuie să fi venit mai devreme și poate că până acum a fi rezolvat această problemă. Mulțumim, doamna Melon Șartie, acum, după care uh, Karima Deli. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că putem să deschidem uh, des discuția cu privire la acest subiect foarte important. Eu am o părere destul de clară în ceea ce privește acest subiect al fondului pentru persoanele cele mai puțin uh, favorizate. Cred că uh, Um, percepția cetățenilor asupra Uniunii și concepția noastră politică referitoare la Europa, acestea sunt mizele. Când vorbim despre solidaritate, solidaritate economică, acest fond adresat persoanelor cele mai defavorizate ar trebui să ne permită să promovăm solidaritatea socială europeană a Europei față de toți cetățenii noștri. Și cred că acest lucru este esențial. Este o problemă fundamentală și trebuie să fim foarte atenți când tratăm aceste chestiune, pentru că cu un an înainte de alegerile europene și în contextul crizelor pe care tocmai le-am uh, um, trăit și pe care încă le mai trăim. Acest subiect este unul deosebit de delicat și cetățenii noștri din toate statele membre sunt acum atenți la modul în care Europa poate să-i ajute pe cei mai defavorizați și părerea mea este că această opțiune politică a solidarității sociale pe care eu o sprijin um, um pe deplin trebuie să se traducă într-un, tra, într ajutor nediscriminatoriu pentru toți cetățenii din Uniune care se află într-o situație dificilă, pentru că n-aș dori să se stigmatizeze cu tare stat sau cu tare stat în acest moment. Vă dați seama că știu E vorba de aceleași state care tot revin, care sunt arătate cu degetul și celelalte mm, state care sunt promovate în fruntea clasamentului ca și cum nu ar exista săraci peste tot. E bine, eu am fost uh, la fața locului, pe teren și sărăcia nu cunoaște granițe și acest ajutor de mm, adresat persoanelor cele mai defavorizate nu trebuie să aibă nici el granițe. Este vorba de o dovadă de solidaritate pe care trebuie să o arătăm. Și încă o chestiune, domnul președinte. În cadrul uh, discuțiilor noastre, cred că ar trebui să începem prin a arăta care sunt uh, exact cifrele legate de acest uh, fond. Să se spună cu tare cifră și aș prefera, și am propus în acest sens și un amendament, să se spună că noi dorim ca acest fond să fie uh, Um, alocat uh, și să existe o sumă de 3,5 miliarde pentru următoarea perioadă de programare. Înțeleg că um, suma care a fost uh, negociată pentru perioada până în um, suma până în 2013 de fapt nu e, nu e decât o adaptare la aceasta, este cumva o Um, modificare logică. Dacă punem acolo um, cu tare cifră, um, am putea să obținem mai mult de 3,5 miliarde. Eu cred că ar trebui ca în acești 3,5 miliarde să se garanteze acest uh, obiectiv de solidaritate socială. Așadar, trebuie să fim foarte atenți în acest sens. Încă un lucru după ce am spus uh, adinaur, înțelegeți de sigur că eu doresc ca participarea să fie deschisă tuturor. Uh, dacă mâine vă regăsiți, de exemplu, în cadrul unui guvern într-unul dintre statele membre europene care nu s-a înscris de la bun început, început la această participare la FAED și că veți fi obligați să luați o hotărâre, să spunem, de a uh, Uh, lua din acest fond pentru uh, persoanele cele mai defavorizate. Vă dați seama care ar fi impactul negativ pe care uh, acest lucru ar avea asupra liniei politice naționale și cele europene. Eu n-aș vrea să, mă, să fiu membra unui astfel de guvern care să se găsească într-o astfel de situație din o serie de motive. Și cred că ar fi mai corect să se prevadă accesul larg, accesul uh, general și apoi după aceea statele membre să-și organizeze acest ajutor acordat persoanelor cele mai defavorizate cum doresc. Și Consider, doamnă președinte, că nu ne aflăm acum decât la începutul uh, discuțiilor, pentru că se vede clar că și în cadrul grupurilor politice se află, există divergențe, poziții diferite, fie că e vorba de unele care merg pe linie națională, fie că e vorba de unele personale, dar eu v-am spus care este părerea mea. Mulțumim. Uh, în Caimea Deli, după care Marian Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte. Consider că avem cu toții o răspundere legată de această participare, pentru că dacă ni se spune că mâine, dacă există acest caracter opțional, vor apărea um, întârzieri în cadrul procedurii europene, acest lucru ar putea să dureze șase luni, un an la nivel european. Și atunci ce putem să facem? Putem să ne permitem această întârziere pentru persoanele nefavorizate pe care să le lăsăm în această perioadă fără nicio resursă? Nu. Uh, noi nu avem o Europa a la carte, cum ne convine noi. Este vorba de o Europa în care să avanseze lucrurile. Când se spune că este vorba de un criteriu opțional, ei bine, este vorba de un... Um, nu e unul care să selecteze, că e vorba doar pentru copii sau doar pentru cei care n-au adăpost, dacă un um, stat membru poate să spună că are aceste categorii spun, bine, îți, dau, uh, îți acord acest criteriu voluntar. Dar eu insist asupra unui uh, aspect. Deja Comisia pentru Buget a votat în ceea ce privește ajutoarele uh, alimentare. Raportul nostru nu trebuie să conțină așadar sume cu XXX acolo trebuie să existe o concordanță, o coerență între comisiile Parlamentului European. Și încă un lucru care n-a fost deloc menționat, referitor la simplificarea procedurilor. e bine, trebuie să fim proactivi în acest sens, pentru că în viitor fondul acesta să reprezinte un instrument operațional, funcțional. Și cred că aspectul legat de simplificarea procedurilor este unul care trebuie discutat. Apoi, diferența între acesta și Fondul Social European. Trebuie să fim foarte clari. Atunci când am uh, inclus în cadrul acestei comisii o platformă împotriva uh, programelor pentru problemele sociale, noi am zis că trebuie să alocăm aici 20-25%, dar aici este vorba despre un, uh, un ajutor de urgență pentru persoanele defavorizate, pe când fondul uh, social european este unul pe termen lung de um, inserția persoanelor aflate um, care sunt într-o situație marginală. Dar acestea sunt ambele necesare. Nu trebuie să existe unul fără celălalt, trebuie să fie complementare, să existe simultan. Trebuie să-i hrănim pe cei mai vulnerabili și, pe de altă parte, FSE-ul ne va permite să-i introducem, să-i inserăm în societate. Iată că trebuie să milităm pentru acest lucru, să ne luptăm pentru acest principiu al complementarității dintre fonduri. Și încă un lucru. Există un compromis care exclude posibilitatea de a cere, de a solicita un fond financiar pentru persoanele vizate. De exemplu, în ceea ce privește alimentarele uh, sociale și uh, solidare. Eu nu cred că acestea trebuie să fie excluse. Eu solicit ca acestea să fie incluse în uh, dispozițiile noastre. Aș vrea să avem aceste discuții despre cum uh, am putea să facem ca aceste alimentare sociale și solidare să existe în viitor și să nu fie doar niște locuri de distribuție de hrană. Trebuie să menționăm acest lucru cu tărie. Nu e vorba doar de locul unde se distribuie hrană, este vorba de un nou concept de economie alterna- alternativă care este în curs de dezvoltare și care vizează și chestiuni de incluziune socială, e vorba de locuri unde se uh, fac dezbateri, unde există schimburi și sper că aceste discuții cu privire la acest subiect vor, uh, se vor regăsi în cadrul unui viitor compromis. Mulțumesc! Mulțumesc! Marian Harking și după aceea Alexandru Sercas. And uh, various comments have been made by different... Mulțumesc, doamnă președinte. Deja mai multe remarci pe care vreau să le fac au fost menționate de antevorbitorii mei, nu vreau să le repet. Am lucrat foarte bine cu doamna raportor, vreau să-i mulțumesc, desigur mai sunt multe de făcut, însă doamna raportor a menționat trei lucruri, participarea la buget și diseminarea uh, și cred că, de fapt, chestiunea de bază aici este acest caracter voluntar sau obligatoriu și sunt mai multe chestiuni de luat în considerare aici. Una dintre acestea care mă vizează pe mine este faptul că există o minoritate, o majoritate uh, care blochează în cadrul Consiliului. Majoritatea statelor nu vor să se implice. Am vorbit deja cu mai mulți colegi și am primit răspunsuri care ne spun lucruri ca cum ar fi în Regatul Unit avem un sistem propriu care funcționează bine, nu vrem să vină și un sistem european care să se suprapună um, celui propriu. Uh, și asta este un tip de exemplu. Știu că este împărtășit de alte state membre și cred că acest lucru trebuie să fie luat în considerare în cadrul discuțiilor noastre. Aud foarte, înțeleg foarte clar ce spun colegii mei când e vorba de solidaritate socială, că trebuie să fie implicați toți cetățenii și că nu ar trebui să existe um, persoane care să fie considerate mai puțin defavorizate sau care merită mai puțin ajutorul decât altele. Dar trebuie să vedem soluții uh, la uh, cum să găsim o țintire mai bună a lucrării și la în principiul nediscriminării. Și apoi, încă o chestiune legată de sursa banilor și apoi această diferență între 2,5 milioane și 3 miliarde și 3,5 miliarde. Uh, Bun, cred că există un consens asupra faptului că 2,5 miliarde nu reprezintă o sumă corespunzătoare, dar poziția grupului meu este să nu se crească liniile bugetare în acest moment. După cum știți, uh, discuțiile cu privire la buget sunt uh, tocmai, uh, nu sunt tocmai clare, nu știu exact cum au mers lucrurile aseară, dar sper că se va ajunge la un acord în curând. Dar aceste chestiuni au fost discutate pe larg cu Comisia. Și mai mulți dintre noi am întrebat uh, cu, cu privire la privirea, uh, cu privire la realocarea banilor care n-au fost cheltuiți și până la urmă răspunsul comisiei, dacă mi-aduc aminte bine, a fost că orice este posibil și că până la sfârșit nu am aflat prea multe uh, mai puțin decât că, într-adevăr, orice este posibil. Poate să clarifice Comisia mai mult aceste chestiuni. Vorbim 2,5 miliarde sau 3,5 miliarde, dacă va fi 3,5 miliarde, de unde vine miliardul în plus? Ar trebui să știm mai multe despre acest lucru. Eu știu sigur că mi-ar trebui astfel de lămuriri. Domnul Ori a spus că grupul dumnealui va discuta această chestiune și da, e important să facem acest lucru și poate că ar trebui să găsim și un consens, un acord asupra acestui subiect, care să ne convine tuturor, desigur. Însă, cred că mai sunt până acolo anumite chestiuni care rămân de clarificat și știu că unele state insistă că nu e un fond la care ar vrea să se amestece, nu ar vrea să participe la acesta. Și încă un lucru, dacă menționăm bugetul și platforma de diseminare, uh, eu uh, cu drag uh, lucrez, pot să lucrez cu socialiștii pe marginea unui amendament asupra acestui subiect, să vedem dacă putem să includem și inovația socială, inovarea socială, dar trebuie să-i spun încă o dată domnului uh, Ori că trebuie să uh, păstrăm plafoanele la un nivel cât se poate de jos, la minim, uh, trebuie să se facă cât se poate de uh, logic, să nu apară cheltuieli suplimentare. Deci cred că în acest sens uh, e nevoie de, de un acord, de discuții pe marginea acestui subiect. Chestiunea principală este legată de acest lucru că statele membre nu vor să se... Uh, Uh, implice și apoi chestiunea solidarității și a um, um, vis-a-vis -vis de politicile sociale. Cred că acestea sunt um, elementele esențiale asupra cărora vom discuta, bineînțeles, și cu raportorii din umbră. Mulțumesc, Alessandro Serca, spui, uh, apoi Sari Isaia. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Harkin are dreptate. Ideea principală se referă la această dezbatere artificială care se creează în jurul cuvântului voluntar. Se referă la state care nu vor să participe, state care nu vor să participe pentru a participa la alte fonduri. Și ceea ce se întâmplă acum este că uh, la această confuzie se mai adaugă un amendament de compromis Uh, din care vedem că acest uh, voluntariat merge împotriva ideii pe care vrem să o susținem, fiindcă bani, statele uh, care nu au asemenea probleme vor să folosească banii la alte resurse. Nu despre asta e vorba. Amendamentul de compromis spune că participarea statelor nu va prejudicia ansamblul fondurilor, adică nu vor fi mai multe resurse pentru ceilalți. Iată, trebuie precizat acest lucru, fiindcă nu putem vorbi uh, de libertatea de uh, participare, asociindu o cu un mecanism de creștere a solidarității. Nu, solidaritatea nu crește pentru că statele membre nu, uh, vor să dispună liber de aceste fonduri din alte motive, uh, nealocându-le celor mai defavorizați. Avem puțin timp în fața noastră și va trebui să votăm în curând. Prin urmare, grupurile trebuie să profite de această perioadă pentru a evita problemele. Ideea este să uh, facem o uh, luptă de uh, partizanat aici, în timp ce există o mulțime de oameni care nu au ce să mănânce. În al doilea rând, uh, ar trebui să avem o viziune mai largă noi în cadrul Parlamentului, nu să ne gândim doar la originea problemei uh, din țara noastră, ci la uh, ansamblul societății pe care o reprezentăm. Și aici trebuie să renunțăm la partizanat și la naționalism pentru a găsi o soluție rezonabilă. Prin urmare, propun să îi ascultăm pe cei care lucrează cu cei care nu au ce să mănânce sau care nu au unde să doarmă noaptea și să vedem care sunt cererile lor mai întâi, dacă ei consideră sau nu că banii din acest fond pot fi utilizați pentru alte obiective sociale, dar ar fi ca și când am folosit banii celor mai săraci pentru cei săraci sau cei mai puțin săraci unde nevoile de alimentare sunt uh, înlocuite de alte uh, probleme importante, dar nu uh, esențiale. Apoi, vis-a-vis -vis de ceea ce spunea domnul Rine, ne confruntăm cu o situație de dramatică. Avem mai puține resurse pentru a-i ajuta pe europenii care nu au ce să mănânce Uh, fondurile au scăzut din cauza crizei și acești bani uh, vor fi folosiți la alte probleme. Și iată, domnule președinte, eu uh, voi încheia spunând că nu trebuie să ne găsim la țările, gândim la țările noastre, ci la europeni, indiferent de originea lor națională. Și mă tem, într-adevăr, că dacă am exclude o țară, nu am face decât ca uh, din Germania să nu mai fie solidari cu săracii din uh, Grecia, ceea ce mi se pare total absurd. Deci trebuie să existe o solidaritate uh, între toate țările. Este un fond european și nu trebuie să confundăm ideile. E ca un, este oricum un proiect care s-a născut foarte greu. Există țări care nu vor să participe din motive ideologice și Comisia pentru Ocupare nu trebuie să uh, Uh, îi susțină pe cei care vor să distrugă acest sistem. nu trebuie să ne luptăm între noi. pentru că uh, creăm uh, confuzie și ajungem la uh, chestiuni obscure care nu servesc nimănui. Acest fond pentru cei mai defavorizați trebuie să îi ajute pe aceștia să supraviețuiască, indiferent din țara în care vin. Mulțumesc, până președinta Saia, apoi Nadia Hirsch. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, în această comisie văd că avem uh, o imagine comună, că cei mai defavorizați din Europa au nevoie de ajutor, dar cum să le oferim acest ajutor? Eu mă număr printre acei eurodeputați care sunt foarte confuzi acum vis-a-vis -vis de uh, fondul complementar și participarea voluntară, aceste două sintagme. Și chiar aș vrea să-mi clarifice cineva. Dacă acum vorbim despre fond complementar, asta înseamnă că acest fond nu intră în domeniul de aplicare al cadrului uh, multianual, este cu totul în afara acestui domeniu de aplicare sau, cum spunea doamna președintă, el nu va face parte din Fondul Social European. Deci este cu totul în afara cadrului financiar multianual sau nu? Aceasta ar fi principala mea, uh, prima mea întrebare. Apoi, vis-a-vis -vis de participarea voluntară. Dacă există state care nu se vor implica, înseamnă acest lucru că ei nu vor fi uh, finanțatori sau beneficiare acestui fond. Și dacă sunt state care se gândesc că se vor ocupa singure de problema ajutorului alimentar. De ce să fie finanțatori în cadrul fondului dacă ele se descurcă la nivel național, prin programe naționale? Și al treilea punct, eu personal am fost puțin dezamăgită de Uh, faptul că Comisia va uh, apela și la alt ajutor material. Eu cred că ajutorul uh, alimentar este cel mai important și știm cu toții de unde vine acest program din programele agricole și nu știu de ce acum le, le amestecăm cu alt ajutor material. Eu nu sunt sigură că lucrurile nu se vor complica și mai mult așa pentru statele membre în ceea ce privește uh, administrarea acestui program, dar uh, acesta este mai degrabă o părere personală, mm, unde oricum aș avea nevoie de o clarificare. Deci, fondul complementar este el în afara cadrului financiar multianual și participarea voluntară. Ce este voluntar? Uh, calitatea de finanțator sau cea de beneficiar? Mulțumesc! Nadia Hirsch, spune doamna președinte, apoi Sergio Prodo. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că știm cu toții care este situația din uh, statul nostru membru, dar nu este suficient să spui că peste tot lumea moare de foame. Evident, în Germania, Copiii care merg la școală au mic, iau micul dejun, dar nu asta este problema. Nu, problema nu este de a uh, acorda ajutor, ci de administrarea sistemului social uh, care se ocupă de familii. Uh, în multe state membre există un sistem care ar trebui să uh, împiedice pe oameni să uh, sufere de foame, dar el nu funcționează neapărat 100%. Există și state care nu au asemenea plasă de siguranță și unde oamenii uh, suferă mai des de foame, fără să existe niciun sistem de uh, ajutorare. Și nu știu dacă le putem trata pe toate la fel. Din contră nu putem spune că există o soluție universală. De aceea cred că statele membre trebuie să aibă o oarecare marjă de manevră în acest sens. Cum poți să forțezi un stat membru să dea înapoi uh, niște bani? Asta nu a funcționat niciodată. statele membre dau cu plăcere bani altor state membre dacă văd că există o nevoie adevărată și că acestea se vor, se vor cheltui așa cum trebuie. Dar dacă îi forțăm pe oameni să-și investească bani într-un anumit fel, atunci nu cred că uh, ei o vor face. Quiero recordar un poco lo que fue el inicio de estos. De... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu am ascultat această dezbatere de la bun început, însă am senzația că această dezbatere este oarecum nedemnă, pentru că se dorește distrugerea unei politici care se afla la temolia Uniunii Europene. Pentru prima oară s-a vorbit despre un fond destinat persoanelor celor mai defavorizate. Politica agricolă comună s-a modificat și încă din legislatura precedentă, noi am crezut că eliminarea acestei, uh, acestui program din PAC însemna inventarea unor alte politici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci. Și această trecere de la abandonarea uh, fostei PAC la un nou program a fost de fapt o scuză pentru a diminua bugetul acestui fond destinat persoanelor celor mai defavorizate. Noi deja am tras semnalul de alarmă pentru că era un mare risc pentru acest program, care este totuși unul cu valoare simbolică. Atunci când am reușit să menținem totuși acest program, deși cu un buget redus, am suferit o înfrângere de fapt. Acum încercăm să transformăm acest fond într-unul mai operativ. Știm că e, fondurile alocate sunt cu 40% mai mici decât cele pe care ne le-am dorit noi vorbim de cei 40%, de 200 de milioane și așa mai departe, dar eu, una, eu unul, mă scuzați, nu îmi explic de ce situația este astfel, pentru că statisticile ne arată că numărul persoanelor care vor avea nevoie de acest program va crește cu 25% și atunci cum putem să le mulțumim cu un program a cărui buget este atât de mic, cu 40% mai mic? Nu, eu cred că trebuie să cerem acest buget de 3,5 miliarde. Altfel e absurd. Vorbim totuși despre un program european. Și încă o dată, este un program cu o valoare simbolică. Săracii sunt săraci din Europa nu dintr-un stat ter terț, sau numai dintr-un singur stat membru. Acest fond este unul care nu poate să fie victima uh, unei alegeri politice a unui stat membru care fie dorește sau nu să participe. În plus, acest fond n-are cum să devină așa un fel de uh, leac pentru toate uh, neînțelegere de la Consiliu și toate acordurile precedente uh, prost negociate. Nu, acest fond trebuie să existe uh, și să fie de sine stătător. Deja garanția pentru tineret este prost structurată, dar eu nu vreau ca acest fond să devină, așa cum spuneam, un fel de Uh, leac universal pentru toate greșelile comise în procesul decizional. Trebuie să continuăm să apărăm ceea ce am susținut dintotdeauna. Să nu cădem în aceste capcane care ne-au fost în, întinse de către Consiliu. Așa cum spunea și Alejandro despre dezbaterea participării obligatorii sau facultative, S-ar putea să existe o capcană, pentru că apoi se va vorbi despre transferul de bani din acest fond, să zicem, pentru Fondul Social European. Nu! Eu cred că acest fond trebuie să fie unul cu participare obligatorie. Milioane de persoane depind de ajutorul alimentar. Și Federația Europeană a Băncilor Alimentare ne anunță că de la anul în jur de 30% dintre persoane vor întâmpina dificultăți dacă nu vor putea beneficia de ajutor alimentar. Deci noi nu trebuie să acceptăm această reducere a fondurilor. Madame Holci. Mulțumesc, spune președinta, doamna Roil. Mulțumesc, doamnă președinte. Am um, vrut intenționat să vorbesc la sfârșitul acestei dezbateri. Uh, eu vin din Grecia și în ultima perioadă am văzut adesea pe prima pagina ziarelor articole care uh, vorbesc despre copii din școlile din Grecia care au probleme din cauza uh, alimentației, din cauza foamei. În argumentele pe care le-am ascultat aici, printre altele, um, se vorbește, printre altele, uh, de faptul că nu trebuie stigmatizate țările care trec prin uh, situații dificile. Dar nu trebuie să ne ascundem după deget. Știm cu toții care sunt țările care traversează asemenea dificultăți. Să nu uităm, însă, că Asta nu înseamnă că uh, mai târziu nu vor fi și alte state care să se confrunte cu probleme similare. Apoi, un al doilea punct. Azi, în anumite țări, există persoane sărace sau defavorizate care uh, suferă de foame. Însă, când aceste probleme au apărut în Grecia, nimeni nu uh, credea că se va putea întâmpla la fel și în alte state membre. 3. Explicațiile care ne-au fost date și care poate au cauza, ar cauza o nouă întârziere în punerea în aplicare acestui uh, Um, program. Aceste dificultăți așadar nu vor putea fi depășite decât dacă atât Comisia cât și Consiliul ar da dovadă de voință politică, fiindcă cred că oricum Parlamentul European a dovedit că are voința politică de a realiza acest program. 4. Nu ar trebui în niciun caz ca beneficiarii uh, acestui ca sumele din acest fond să fie folosite în altă parte. Și la final o să vă spun un aspect foarte simplu. Discuțiile sunt multe, reflexiile sunt și ele multe, dar dacă continuăm să întârziem în a acționa, cred că săracii și cei defavorizați nu vor primi acest ajutor tocmai acum când au nevoie de el, pentru că ei au nevoie de acest uh, ajutor aici și acum. Cred că acest lucru se referă atât la Comisie cât și la Consiliu și la deciziile care trebuie luate la nivelul lor. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc. Înainte de a da din nou cuvântul raportoare, întreb Comisia dacă dorește să intervină, uh, în special pentru a răspunde întrebărilor exacte ale doamnei Marian Harkin. Văd că nu, așa că dau cuvântul raportoarei. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, mulțumesc și colegilor pentru contribuțiile lor. A fost foarte util faptul că am avut ocazia de a dezbate acest subiect privind programul uh, pentru uh, alimente. Un lucru este clar din toate contribuțiile, importanța de a fi solidari cu cei care suferă uh, de uh, lipsuri alimentare și materiale în Uniunea Europeană. Știm că există 120 de milioane în risc de sărăcie și alte 40 de milioane care trăiesc în sărăcie. Și asta în vremuri în care ne confruntăm cu o criză fără precedent și uh, miliarde de euro se duc la bănci, în timp ce noi vorbim de un fond minuscul de 2,5 milioane pentru a-i ajuta pe cei care nu au ce să pună pe masă sau cu copiii care se duc și se întorc de la școală flămânți pentru că nu au ce să mănânce. Cam aceasta este perspectiva și toți colegii au arătat că vor să dea dovadă de solidaritate cu cei care au nevoie. În ceea ce privește uh, Celelalte probleme am spus de la început. Problema voluntar uh, sau obligatoriu este problema principală ce trebuie rezolvată. Și cred că ideea uh, voluntariatului sau obligației uh, nu este foarte clar înțeleasă. Noi vorbim despre a ne asigura că putem asigura un uh, nivel de coeziune care se poate, de fond care se poate folosi pentru cei cu adevărat defavorizați. Într-un fel, va depinde de statele membre dacă vor să participe sau nu, dar noi vrem să ne asigurăm că fiecare stat membru și că uh, persoanele cele mai defavorizate din fiecare stat membru vor putea avea acces la acest fond. Și reiterez uh, un alt lucru pe care l-am spus de la început. Este important ca, deși există state membre care blochează acum lucrurile în Consiliu, să știm că guvernele se pot schimba în câțiva ani și țările să dorească ulterior să participe. Cred că dezbaterea a fost așadar utilă și interesantă și vom vedea dacă ne vom putea reuni pentru a pentru ca lucrurile să evolueze în sensul rezolvării problemei. Dar problema participării este clară. E un program pentru toate statele membre, pentru persoanele defavorizate din toate statele membre. Acesta este esența programului. În al doilea rând, domnule președinte, noi, ca Parlamentul European, suntem în sine o instituție politică și este foarte important ca noi, ca Parlament, să transmitem un mesaj politic foarte clar și foarte puternic către Comisie și Consiliu vis-a-vis -vis de susținerea uh, acestui program uh, și de dorința noastră noastră de a-i sublinia valoarea. De aceea cred că este important să stabilim bugetul la 3,5 miliarde și să ridicăm ștacheta din acest punct de vedere, fiindcă e important ca nivelul de finanțare să fie același în programul nou cu cel uh, din uh, programul uh, actual. Le mulțumesc și colegilor pentru contribuția în ceea ce privește platforma de diseminare. Aș vrea doar să subliniez faptul că cifra pentru platforma de diseminare se referă la alocarea de către Comisie a bugetului uh, și nu se sugerează nici cum că platforma pentru diseminare ar uh, ataca bugetele statelor membre în ceea ce privește alocările pentru persoanele cele mai defavorizate. E un lucru care trebuie avut în vedere. Mă bucură această dezbatere foarte uh, animată. Uh, Sper că putem ajunge la niște soluții concrete și aștept cu interes votul și faptul ca Parlamentul European să transmită Consiliului și Comisiei un mesaj foarte clar și foarte solid vis-a-vis de susținerea programului pentru alimente. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc, doamnă uh, raportor. Vă rog să-mi permiteți să revin puțin la întrebarea doamnei Sarie Saia, fiindcă Vreau să vă uh, liniștesc. În uh, concluziile uh, fondului uh, în concluziile cadrului financiar multianual uh, nu se vorbește despre o cooperare uh, Uh, consolidată, ci vorbim despre includerea acestui fond în cadrul, uh, fondului, în cadrul um, financiar multianual. Ce am spus eu este că Dacă va fi cazul, va merge la Curtea uh, de Justiție, fiindcă temeiul juridic este pentru ocupare și pentru ajutorul uh, către persoanele cele mai defavorizate și, deși chestiunea este una complicată, este totuși una europeană, dar va exista o linie specifică pentru fondul de ajutor pentru cei mai defavorizați, care nu este în cadrul Fondului Social European, ci este alături, uh, o mică anexă. Uh, a acestuia. Dar nu poate să fie același lucru, pentru că dacă ar fi același lucru, curtea ar putea să spună Fondul Social European nu poate să financeze fondul de uh, ajutor pentru cei mai defavorizați. Și vis-a-vis -vis de ceea ce spuneați, de a funcționa exclusiv pentru fondul uh, pentru alimente, din păcate, decizia curții a făcut ca reprezentanții comisiei să propună ceva mai vast și anume să demonstreze că acțiunile băncilor alimentare favorizează incluziunea socială, fiindcă obiectivul social afișat acum se referă tocmai la această incluziune. Și atunci, propunerea noastră este luată în cont uh, din două părți. Pe de o parte, uh, obținerea unui acord a întregului grup, care să spună că obiectivul acestui program este atât ajutorul alimentar și cât și sau asistența materială, ceea ce înseamnă că statele membre au de ales cei care vor să meargă doar pentru ajutorul uh, alimentar și nu și pentru redistribuția uh, ajutarelor materiale vor putea să o facă. Și al doilea element se referă la amendamentele de la Comisia Agri și de la Comisia pentru Buget care vorbește despre surplusuri, despre stocurile agricole. Și aici avem un nou temei, pentru că nu putem finanța fără stocuri, dar dacă există stocuri, ele se vor putea folosi pentru acest program. Și acest lucru face parte din avizele primite de la cele două comisii pe care raportoarea le susține. Iată așadar, uh, dezbaterea a fost foarte utilă și sper să putem vota în condiții bune, cu un mesaj puternic, inclusiv vis-a-vis -vis de minoritate, uh, de uh, blocaj din Consiliu la data de do- în data de 20 mai. Apoi vom vedea cum uh, uh, evoluăm uh, în, relați, în funcție de discuțiile cu Consiliul. Îi dau acum cuvântul doamnei Iuta Steinruck pentru a ne vorbi despre starea de avansare sau nu a negocierilor cu Consiliul privind Programul European pentru Schimbări Sociale și Inovare Socială. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ultimul trialog a avut loc pe data de 23 aprilie. Pe ordinea de zi erau înscrise programele Progres, programul pentru tineri, care este o, o prioritate pentru comisia noastră, precum și dispozițiile generale din aceste programe. În ce privește programul destinat tinerilor, nu au existat probleme majore, am ajuns la compromisuri de bună calitate. Am constatat faptul că Consiliul se opune radical ideii noastre în, cei, privește pe tine și a existat și un blocaj în ce privește dispozițiile orizontale. În programul pentru schimbare și inovare socială, noi am ținut foarte mult la finanțarea unor programe pilot. De aceea doream să menținem această axă orizontală pentru tineri. Și am spus că în cazul negocierilor era problematic acest aspect, deoarece atât Parlamentul cât și Comisia își doresc să existe uh, o legătură, o punte cu programele plurianuale, pentru că pe parcursul perioadei de programare prioritățile se pot modifica și atunci să putem să îmbunătățim, să ameliorăm funcționarea acestor programe. Consiliul a spus nu și Comisia, deși trebuie să joace un rol de mediere pe parcursul negocierilor, s-a aliniat de partea Consiliului în această privință. Și, din păcate, se confirmă temerea mea în ce privește rolul Comisiei dar este foarte important ca Parlamentul să continue să-și exercite influența asupra acestor programe în timp. Ca atare, eu și raportorii din umbră am constatat că aceste puncte sunt sensibile și vrem să insistăm asupra lor. Consiliul a hotărât să întrerupă negocierile și doamna Pervanj Berez împreună cu raportorii din umbră, au hotărât să trimită o scrisoare Consiliului explicând foarte clar care erau argumentele noastre și stipulând că pentru aceste programe plurianuale, actele delegate sunt importante pe plan politic. Și mai explicam și de ce există un temei juridic și de ce aceste acte se justifică. Din păcate, nu au primit încă niciun răspuns de la Consiliu. Calendarul prevedea o nouă întâlnire marțea viitoare. Și noi eram deschiși în cazul în care Consiliul dorea să reia negocierile, dar eu nu uh, cred, cel puțin pe baza ultimelor informații pe care le-am primit, că negocierile vor fi reluate și este mare păcat. Parlamentul își dorește ca și voința sa să fie respectată. Și să nu uităm faptul că acest raport a fost adoptat cu o largă majoritate. Și colaborarea cu raportorii din umbră se desfășoară în mod excelent cu ocazia negocierilor tripartite. Pentru Consiliul și Comisia ar trebui să fie destul de clar faptul că dorim să avansăm împreună. Mulțumesc încă o dată doamnei președinte și tuturor raportorilor din urmă cu care am avut o colaborare excelentă. Dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Foarte bine. Doamna raportor, curaj pentru ce vă așteaptă mai departe. Am ajuns la punctul 9, negocierile cu Consiliul în ce privește răspunderea statului de pavilion, pentru care m-ați desemnat raportor și aici am vești bune pentru dumneavoastră. Negocierile cu Consiliul se desfășoară bine. Chiar facem progrese pentru anumite puncte unde credeam că va fi imposibil să ne înțelegem există un spirit de deschidere. Prin urmare, eu și toți raportorii din umbră care participă la negocieri, și adevărat că este un raport de forțe dezechilibrat pentru că eu sunt însoțită mai ales de domnul Filip de Bacher, care m-a ajutat foarte mult în discuțiile cu Consiliul. Deci, cum spuneam, am ajuns la o înțelegere în ce privește certificatele și inspecțiile, precum și chestiunea organizațiilor recunoscute. Persistă însă o dificultate majoră, cea a temeiului juridic. Așa cum vă aduceți aminte, atunci când am definit mandatul de negocieri pentru acest dosar, am preluat o mare parte dintre dispozițiile din Convenția Maritimă, unde se vorbește despre niște uh, plafoane sociale aplicabile care trebuie verificate de către statul de pavilion. Consiliul ne spune că această directivă se bazează pe articolul 101 din tratat, Deci, un temei juridic din domeniul transporturilor și atunci nu pot fi incluse aici chestiuni sociale care țin mai degrabă de articolul 155. Consiliul va discuta în bilateral cu Comisia despre temeiul juridic. Suntem și noi invitați la această discuție pentru că și serviciul nostru juridic a fost mobilizat. Dacă reușim să avem acest dublu temei juridic, 101 și 155, cred că vom putea obține un progres rapid și asupra ultimului bloc pe care trebuie să-l mai discutăm. Aceste venituri minime garantate în baza Convenției Organizației Internaționale a Muncii. Cam atât am avut de spus despre primele întâlniri tripartite pe marginea acestui dosar. Așa cum îi dau cuvântul lui Marian Harkin. Vă mulțumesc, domnul de Bac n-a putut să fie prezent aici, deci m-a rugat să vorbesc în numele său. Și cum doamna președinte deja a spus uh, majoritatea lucrurilor, nu mai am mare lucru de adăugat și dumnealui consideră că ne îndreptăm uh, în direcția cea bună. Existau multe dezacorduri înainte să înceapă dialogurile propriu-zise. Minorii consideră că se avansează în direcția cea bună și într-un ritm constant. Există dorința de compromis, mai rămân anumite puncte spinoase de dezbătut, dar există o șansă ca toate să fie finalizate cu ocazia viitoarei discuții tripartite, pentru că este important să se țină cont de faptul că această convenție maritimă va intra în vigoare la vară. Și dumnealui crede că există toate șansele ca acest compromis, uh, acest text de compromis uh, um, să fie o poveste de succes. Da, văd că în această echipă de negociere domnește spiritul paneuropean pentru că toată lumea așa ce aminte de faptul că atunci când uh, s-a definit mandatul, eram într-un total dezacord, ori, așa cum uh, spune și dumneavoastră în numele raportorului din umbră, negocierile acum se desfășoară într-un spirit de cooperare și avem un dublu obiectiv în ce privește calendarul. Președinția irlandeză își dorește să finalizeze acest dosar înainte de sfârșitul mandatului său și apoi există și această dorință de a nu exista un uh, o disparitate între textul care ține de răspunderea noastră și textul care ține de răspunderea Consiliului. Apropo de răspunderea statului de pavilion, cu atât mai mult cu cât convenția, cum spuneam, uh, trebuie să intre în vigoare la vară. Am încheiat cu acest punct de pe ordinea de zi și am ajuns la ultimul punct, și anume raportul delegației noastre care a participat la Oslo la întâlnirea OIM. A fost o delegație condusă de mine însă și au mai făcut parte din delegație și domnii Ori și Sercas, coordonatori. Am redactat un raport detaliat despre programul nostru pe care l-am avut acolo, inclusiv uh, discursul pe care l-am ținut la o masă rotundă în numele dumneavoastră. Pot doar să vă spun că am avut multe contacte bilaterale, practic toate întâlnirile pe care le-am solicitat au avut loc. Am fost frapați de faptul că s-a înăsprit uh, tonul în sânul organizației și în această structură tripartită există acum reprezentanți ai angajatorilor care cred că până și convențiile de bază trebuie să fie revizuite sau pot să fie reinterpretate ținând cont de uh, contextul crizei și faptul că a existat această uh, condamnare în Grecia a angajatorilor pentru nerespectarea convențiilor sociale în urma intervenției troicii, e bine, această condamnare nu era văzută cu ochi buni de către reprezentanții angajatorilor. Giraider a insistat asupra faptului că Parlamentul trebuie să se mobilizeze înaintea viitorului Consiliu în ce privește reechilibrarea raporturilor sociale și economice în cadrul UE și ca să se discute și despre legitimitatea Troicii, având în vedere ce s-a întâmplat în Cipru. Oricum, vă invit să citiți procesul verbal scris, care este mult mai detaliat și mai precis decât ce am putut eu să vă spun acum. Domnul Țercas dorește să ia cuvântul? Nu? Vă mulțumesc. Am încheiat cu ordinea de zi. Ne revedem pe 20 mai la orele 19 cu ocazia reuniunii noastre extraordinare când vom vota uh, fondul de ajutor pentru persoanele cele mai defavorizate.